Good morning, everybody. Excuse me for the minutes of delay. there we go. Welcome back to this session, morning session of us. This morning, later on, we're having votes. I'm sure you know, but it'll be announced. Uh, vom avea un vot mai târziu, ca să știți, dar să începem acum cu votul numărul 7, proiectul de buget 2021. Raportorul este colegul nostru, Carlo Ressler, și suntem aici pentru a discuta despre proiectul de raport pe proiectul de buget 2021 și modificările la acesta. Deci ne uh, aplicăm asupra proiectului de opinie, de aviz și uh, vă vom asculta și vom da cuvântul apoi și raportorilor. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi, dragi coraportori. Înțeleg că ați primit proiectul de aviz ceva mai târziu decât de obicei, din păcate, dar aceasta se datorează și condițiilor impuse de propunerea comisiei care a fost făcută abia acum două săptămâni, ceea ce ne-a lăsat foarte puțin timp la dispoziție ca să redactăm raportul. În plus, este clar și că suntem acum uh, pe un teritoriu necunoscut pentru că redactăm propunerea privind primul an din noul CFM, fără a ști care va fi nivelul de finanțare pentru diferitele rubrici, dat fiind că nu s-a ajuns încă la niciun acord global. Totuși, am uh, încredere în faptul că putem începe de la situația aceasta și apoi să adaptăm și să mai modificăm avizul pentru Comisia Bugete mai târziu. Deci să vă propun uh, să vă spun acum uh, ce propunere avem în legătură cu programele de finanțare, după care trecem la agenții. Mai în leg- întâi în legătură cu cele trei fonduri interne. Finanțarea corespunde solicitării Parlamentului și deja este mai mare decât în 2020 lucru care se întâmplă pentru azil și migrație, pentru gestionarea frontierelor și pentru instrumentul pentru vize, precum și pentru fondul de securitate internă. În al doilea rând, în a doua categorie, sunt probleme unde anvelopa de finanțare propusă e mult mai mică decât solicitarea Parlamentului European exprimată în aviz, avizele noastre precedente, adică e vorba de programele justiție, unde avem competențe partajate și cu Comisia Iurii și partea referitoare la valori, cetățenie și drepturi. Și aici aș sugera o majorare a bugetului în conformitate cu solicitarea Parlamentului European, precum și să se creeze o nouă linie bugetară pentru promovarea și protejarea valorilor Uniunii. În ceea ce privește amendamentele propuse pentru agenții, ne-am bazat în cazul acestora în principal pe evaluarea acestora privind nevoile proprii și în ultimele câteva luni am văzut că majoritatea problemelor legate de domeniul justiției și afaceri interne persistă chiar și pe durata pandemiei, ba chiar se accentuează în unele cazuri, apărând și provocări chiar uh, și mai urgente va trebui să continuăm să ne ocupăm de ele, să ținem seama de ele și după ce se va încheia pandemia. Dar pentru a reuși cu adevărat să reacționăm la aceste amenințări în domeniul securității, fie că e vorba de Uh, infracționalitate organizată, cibernetică, contrafacere, trafic de bunuri contrafăcute, mai ales cu medicamente, cum s-a întâmplat în timpul crizei, trebuie să asigurăm finanțare adecvată pentru aceste programe și agenții care s-au dovedit de succes în combaterea fenomenelor respective. Mai mult, cu siguranță, ar trebui să nu pierdem din vedere nici uh, cooperarea poliției, nască și judiciară, pentru că aceasta oferă statelor membre instrumentele necesare pentru a combate diferite forme de infracțiuni. Pentru a menține politica de libertate de circulație în cadrul Uniunii, trebuie de asemenea să promovăm o integrare și mai mare a spațiului Schengen. Trebuie să oferim finanțarea necesară pentru a dota statele membre la frontierele externe, precum și Frontex, cu personalul necesar și echipamentele necesare pentru a proteja în mod eficace frontierele externe ale Uniunii. Apoi, în ceea ce privește domeniul migrației și al azilului, finanțarea Uniunii ar trebui să contribuie la asigurarea faptului că solicitanții de azil au dreptul la o procedură echitabilă și că cei cărora li s-a oferit statutul de protecție internațională uh, se bucură de condiții bune, uh, indiferent de statul membru în care ajung, sosesc sau sunt trimiși. Apoi, cei care nu sunt eligibili pentru protecție trebuie să fie trimiși înapoi cu uh, deplină respectarea drepturilor fundamentale și uh, nu în ultimul rând, în această privință, trebuie de asemenea să oferim investiții țintite pentru a consolida statul de drept în întreaga Europa și pentru a garanta un sistem democratic transparent și responsabil. Protejarea drepturilor cetățenilor și toate celelalte priorități nu ar trebui să fie doar uh, declarații ci și uh, rădăcinate adânc în angajamentele financiare ale Uniunii. Pe scurt, ca să explic programul nostru de lucru. Intenționăm să avem aceste amendamente bugetare uh, supuse la vot și la fel și uh, avizul respectiv adoptat în septembrie, după care colegii de la Comisia Bugete vor avea suficient timp pentru a le integra în propunerile lor și în poziția unificată a Parlamentului European privind bugetul 2021. Aștept acum cu nerăbdare opinia celorlalți raportori din umbră și să ne facem astăzi măcar o idee generală despre direcția în care uh, vor să meargă și cam ce fel de amendamente vor să propună. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult, domnule Ressler. Haideți să ascultăm acum opinia raportorilor din umbră. Mai întâi, grupul SND. Dominic ar trebui să fie uh, raportorul aici, dar poate Brigitte Sipel va putea vorbi în numele lui. Brigitte, așa stau lucrurile? Ești conectată? Da, mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, Dominic nu poate participa la această reuniune, dat fiind că are și alte angajamente legate de Comisia AFCO, așa că o să-i citesc uh, intervenția. Reducerea bugetului pentru fondul pentru drepturi și valori ni se pare inacceptabilă. Vom propune o majorare a creditelor și, de asemenea, orice reducere a bugetului privind Agenția pentru Drepturile Fundamentale nu e justificată în momente în care agenția trebuie să monitorizeze tot mai multe provocări legate de încălcarea drepturilor fundamentale. În plus, raportul special al FRA în legătură cu impactul COVID s-a dovedit foarte util și în 2021 trebuie să rămânem precauți și vigilenți în ceea ce privește impactul pandemiei asupra drepturilor fundamentale, dat fiind că ne putem confrunta cu un al doilea val. Nu suntem convinși că acum trebuie să reducem creditele de angajament pentru uh, fondul de azil și migrație. Mai mult, insistăm asupra nevoii de a, uh, aloca linii bugetare dedicate care să reflecte obiectivele specifice ale Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare. Nu s-a creat un fond nou, deci am propune ca aceste obiective specifice să fie cele din uh, poziția din prima lectură a Parlamentului pe acest dosar. Menționarea liniilor bugetare a fost un obiectiv pentru obiective specifice, a fost o cla modalitate clară pentru a garanta pentru Parlament uh, supravegherea implementării acestor linii. În general, considerăm că ar trebui să avem finanțare echilibrată pentru toate prioritățile. MIFID. La fel se întâmplă și în cazul agențiilor. Europol și Frontex au văzut majorări constante în anii precedenți și iarăși și în propunerea de față și credem că Eurojust de- merită de asemenea un sprijin consolidat. Și cum e primul an de finanțare de plină pentru noul parchet european, Trebuie să ne asigurăm că finanțarea propusă este adecvată și permite acestei agenții să înceapă munca uh, efectivă în 2021 și vom analiza mai departe această situație. Și de asemenea vom propune o nouă linie bugetară pentru uh, un nou fond pentru căutare și salvare. Mulțumesc! Mulțumesc, Birgit, în numele lui Dominic Lapășen. Acum urmează Renew Doamna Keller, vă și felicit cu acest prilej pentru luarea Bastiliei, căderea Bastiliei pe 14 iulie. E adevărat, e o mare onoare să fiu aici pe 14 iulie, ziua națională a Franței, ziua în care a căzut Bastilia pentru acest uh, raport bugetar, pentru comisia noastră. Aș vrea mai întâi să fac câteva observații de ordin general. Împărtășesc și suntem de acord cu proiectul de aviz al uh, colegului nostru, Carol Ressler, și subscriem la diferitele propuneri pe care le face în avizul său pentru 2021. Aș sublinia un lucru, o tendință generală care ni se pare periculoasă la nivelul politicii europene, aceea unui tot mai mare uh, decalaj între obiectivele politice înscrise în textele europene și mijloacele uh, alocate pentru realizarea lor. În special este cazul agențiilor Uniunii, care sunt numeroase pe um, subiectul libertăților. Mandatul a tot fost consolidat, misiunile s-au înmulțit, dar uh, nu s-au uh, acordat și mijloacele financiare adecvate. Europa nu-și ține uh, promisiunile și va dezamăgi cetățenii europeni. Acum câteva observații punctuale. În ceea ce privește migrația și azilul, trebuie să fim atenți la fondul azil și migrație și integrare, pentru că problemele migratorii, problemele structurale în implementarea politicii europene privind azilul uh, ne arată că ar fi nevoie de o finanțare semnificativă în acest domeniu. Puține state membre fac față fluxului de solicitanți de azil și uh, Uniunea trebuie să le ajute. Apoi, Biroul European de Sprijin pentru Azil are un rol uh, cheie pentru unele state membre, mai ales cele de primă intrare, Malta, Grecia, Italia, Spania și uh, el ajută statele membre în tratarea operațională, cum e în hotspoturile uh, din Grecia și e nevoie de personal în plus la biroul uh, acesta pentru a trimite mai mulți oameni pe teren. E vorba de vreo 50 de persoane care trebuie uh, văzuți independent de discuțiile privind o nouă agenție în domeniu. De asemenea, trebuie să ne ocupăm de acest pachet azil și uh, migrație, uh, gândindu-ne și la proiecte. Ori reducerea cu 30% a proiectelor față de ceea ce estimează ca nevoi uh, agenția, creează incertitudini în legătură cu viitorul uh, vi, uh, Agenției de Pază de Coastă și de Frontieră. Aceasta are nevoie de fonduri suplimentare pentru a ține seama de nevoia de a-și crește resursele umane. Apoi, o altă prioritate cheie a președintei von der Leyen, uh, uh, cooperarea poliției nască și judiciară. Mă gândesc la Europol, la parchetul european, la Eurojust, la EULISA, lupta împotriva infracționalității organizate, împotriva terorismului, cer o mobilizare și coordonare a forțelor europene fără uh, nemai văzută până acum. Criza COVID-19 ne-a arătat cât de importantă e aceasta și trebuie să dăm un sprijin clar Europol care să-și crească posibilitățile de a analiza și expertiza situațiile emergente cu experți, dar trebuie să se doteze și cu capacitate tehnologică nouă. Trebuie să fim uh, lideri în combaterea fraudei și uh, util, asta și pentru planul de redresare, Recovery EU. De aceea e nevoie de 63 de angajați, 63 uh, de angajați în plus pentru această agenție și de asemenea de consolidarea a bugetului EULISA. Am putea să ne amintim miza importantă a interoperabilității fișierelor și de asemenea a CEPOL. Și în al patrulea rând, aș vrea să susțin majorarea fondurilor pentru noul parchet european. Sunt de acord cu abordarea raportorului, uh, împărtășesc neliniștile acestuia în legătură cu subestimarea nevoilor de către comisie, atât la nivel uh, financiar cât și uman, pentru această agenție nouă. E foarte important să avem un parchet european credibil, puternic, care să facă 2000 de anchete pe an și care are nevoie de 53 de, procurori delegați, uh, europeni delegați în plus, pentru a combate infracționalitatea organizată și tocmai pentru a apăra bugetul Uniunii și pentru ca acesta să fie mai eficace. Alte bugete ar merita de asemenea atenție, cel privind combaterea violențelor împotriva femeilor, uh, agenția FRA, Vom depune alături de colegii uh, din Renew Europe uh, amendamente în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Keller. Și acum urmează grupul verzilor, colega noastră del Boscorfield. Oui, merci. Mulțumesc raportorului pentru aceste propuneri. Multe lucruri din această propunere ne plac și din amendamentele care au venit cu întârziere, dar lucrul acesta ne-a fost explicat dar nu e vorba doar de un dosar tehnic, pentru că, așa cum spunea și colega Keller, politicile noastre în materie de justiție, libertate, drepturi se bizuie pe acest buget și pe organizarea lui și pe felul în care îl uh, considerăm. Multe reduceri prevăzute de comisie ne, ne liniștesc foarte tare, așa cum spunea și colega de la SND. Uh, de asemenea, reducerea programului drepturi și valori e absolut inacceptabilă într-un moment în care acesta e foarte util. Așadar, pe toate aceste aspecte uh, vom propune amendamente și mi se pare că ele se vor bucura de o majoritate largă și aici, pentru că seamănă cu ce au propus colegii, pentru a crește efectiv finanțarea acestor programe, drepturi și valori, mai ales pentru independența media, protejarea acesta, media de anchetă, pentru operațiunile de căutare și salvare. De asemenea, trebuie să propunem din nou un amendament, să se voteze din nou, sperând că se va ajunge la bun sfârșit. De asemenea, trebuie propusă o majorare pentru uh, acest prim an de parchet european, având în vedere importanța acestuia și, de asemenea, dacă în ultimii ani, bugetele agențiilor au crescut constant pentru unele dintre ele. Suntem foarte atenți la ce se întâmplă cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Ne uimește mereu uh, în ce măsură ne bizuim pe datele pe care ni le oferă, în ce măsură ne, ne bizuim pe ei pentru rapoarte și ar trebui să le sporim finanțarea, pentru că Um, calitatea muncilor e foarte importantă. De asemenea, la Eurojust, uh, având în vedere că avem reguli și norme diferite, legi diferite, medierea Eurojust evită în multe state membre uh, erori, uh, cheltuirea de bani în mod greșit și permite îmbunătățirea uh, dreptății uh, la nivelul sistemului judiciar. Deci vrem mai mulți bani și pentru Eurojust. Și de asemenea vrem pe termen lung să ne gândim la bugete ceva mai echilibrate din perspectivă de gen. Știm că de obicei femeile și copiii sunt cei mai uh, vulnerabili în ceea ce privește exercitarea drepturilor judiciare. Trebuie să gândim un buget echilibrat din perspectivă de gen ca să ajungem uh, și mai bine la cei care au nevoie de ajutor. Mulțumesc! Now for the ID. Din partea și de domnul, doamna Cordin. Cardino. Mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, da, e vorba doar de un aviz, știu bine, însă, așa cum am spus și ieri, trebuie ca partidul nostru să aibă totuși cuvântul înainte de verzi. În sfârșit, mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz în ce privește modificarea bugetului, însă trebuie spus că nu sunt de acord cu linia generală a acestui uh, aviz și am mai multe critici Există mai multe finanțări neprioritare, de pildă cereri de creștere bugetare care nu sunt suficiente, pe de altă parte având în vedere pandemia actuală și bugetul actual european trebuie să fie bazat pe o împărțire țintită a resurselor și cu contribuții suficiente ale statelor membre. Având în vedere um, Uh, reducerile bugetare la atât la credite cât și la angajamente va atinge foarte mult obiectivele pe care dorim să le atingem pe plan național. Sunt totuși uh, cereri uh, de creștere bugetare pentru agenții care nu ne interesează pe noi ca comisie este clar că ceea ce s-a acordat în anii trecut uh, este absolut suficient. Pe de altă parte, în raport se spune că uh, creșterea de personal uh, nu este urmată de creșterea de resurse. Este foarte clar că vom avea alte priorități în vedere în continuare pentru adevăratele priorități ale cetățenilor și nu pentru ceea ce se propune aici. În ce privește azilul și, amig- și migrația, nu intru aici în detalii, uh, Uh, voi spune asta mai devreme. Vreau doar să vă spun că uh, aceste probleme nu se schimbă peste noapte cu modificări de organigrame. E nevoie de o voință politică pentru o reformă adevărată. Nu este suficient să crești bugetul la capitolul 3 sau să dai câte posturi în plus la agenții. Chiar și Curtea de Conturi de mai multe ori a subliniat că, de exemplu, politica de relocare și repatriere a fost uh, până în prezent un eșec să nu mai vorbim despre fondurile care au ajuns pe mâna ONG-urilor cu lipsă totală de transparență. Comisia Europeană, la uh, solicitările noastre cu două întrebări uh, scrise, ne-a dat răspunsuri vagi și lapidare. Iar beneficiarii, cu siguranță, nu vor fi gata înainte de 2021 și nu vor ști uh, cum s-au cheltuit banii, care sunt, unde au mers acești bani, iar Curtea de Conturi chiar ea a spus că acești bani dați ONG-urilor miliarde sunt uh, o sursă de îngrijorare, fără inspecții suficiente. Este foarte clar că sistemul este opac și noi vom dori întotdeauna să se facă uh, lumină în aceste situații. În concluzie, iată orientările pe care noi, grupul nostru, le uh, propunem aici. Vă mulțumim foarte mult! N-am primit lista de intervenții de la ECR, dar totuși nu. Nu este nimeni. Atunci dau cuvântul GUE domnul Arena. Berna, Barena. Eh, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru această prezentare. Îi mulțumim pentru faptul că a trimis amendamente, chiar dacă acestea au ajuns abia ieri după le 15 și deci n-am avut suficient timp uh, ca să le analizăm în detaliu. Pentru GUE, NGL, uh, propunerile uh, cu privire la bugetele afectate politice migratorii sunt indispensabile trebuie să mărim bugetul pentru Frontex, având în vedere numărul mare de operațiuni pe care le-a desfășurat în 2020 și deci bugetul trebuie să fie mai mare decât 2020. Știm că PP-ul dorește uh, scăderea acestui buget, dar noi nu suntem de acord. Nu putem să înțelegem cum anume propunerea Comisiei pe care Partidul Popular o sprijină presupune să mărești uh, bugetul uh, uh, pentru apărarea frontierelor și în același timp nu se dau suficient bani uh, agenției Frontex. Drepturile omului știți foarte bine că sunt încălcate în continuare și în Uniunea Europeană și în afara granițelor. Noi vrem să se mărească bugetul uh, unor uh, agenției uh, pentru drepturile fundamentale uh, și uh, vom prezenta amendamente în acest sens. În sfârșit, ne-am dorit să propunem și să sprijinim o nouă linie bugetară pentru a uh, putea uh, continua salvările de vieți omenești în mare. Vă mulțumesc! Gracias. Și noi mulțumesc foarte mult, domnule Barena. Escuchar la... Acum, în numele non-afiliaților, uh, uh, Sabina, Sabina Piniodelli are cuvântul. Propriu-li, Doamna Pignonelli, Doli, dacă sunteți conectate. Alea, mi congratulo con il relatore per... Mă bucur că raportorul își dorește să sprijine agențiile, mai cu seamă Eurojust și Europol, cu implementarea bugetului pe 2021 cu consolidarea planului strategic, în primul rând pentru a crește resurse pentru personalul mai specializat. Covidul ne-a arătat uh, care sunt problemele pregnante astăzi, problemele deci, uh, de sănătate publică, cibercriminalitate uh, și așa mai departe. Criminalitate transnațională, criminalitate sofisticată, nu poate fi asta combătut cu buget redus Având în vedere ce dorim să facem cu statele membre după pandemie, este foarte clar ca statele să aibă acces la aceste fonduri și mai cu seamă agențiile Eurojust și Europol să aibă acces la aceste fonduri, având în vedere că au mii și mii de anchete de rezolvat anual. Aceste agenții au căpătat și noi atribuții, Europol și Eurojust pentru cooperare internațională polițienească și judiciară și nu trebuie, deci, să reducem banii pentru acestea, ci din potrivă. Mulțumesc foarte mult! Iată, raportorii din umbră s-au exprimat. Poate domnul Răsle dorește să aibă niște reacții și dau cuvântul foarte pe scurt. Mulțumesc raportorilor din umbră, spune domnul Kessler. Știu că avizul a intervenit uh, destul de târziu, dar tot este un bun punct de plecare, sper eu, și vom continua să ne ocupăm de acest dosar atât de important. Observ că există un acord destul de amplu în ceea ce privește nivelul de ambiții uh, fixat multor uh, dintre agențiile noastre, e vorba de angajament politic de asemenea exprimat de Comisia Europeană, care trebuie cu siguranță să fie urmat de finanțări pe măsură, mai ales pentru agenții, toate agențiile, dar mai cu seamă pentru Frontex, Europol, uh, EPPO, adică Procurorul European, în primul său an de intrare în atribuții, din toate aceste motive, sper că vom putea să avem o poziție comună din partea Parlamentului nostru. Mulțumesc foarte mult, domnule Kessler. Am încheiat, zic eu, cu acest prim punct de pe de zi, nu înainte de a fixa data limită a procedurii. Coordonatorii au hotărât pe 3 iulie ca data limită pentru amendamentele bugetare deci legate direct de acest aviz, amendamentele să poate să, fi, să poate să fie depuse până cel târziu pe 31 iulie. iulie. Așadar, cât privește noua procedură bugetară uh, aprobată de coordonatorii la buget în decembrie anul trecut, vă rog să notați că toate amendamentele la acel aviz trebuie să meargă, să fie direct legate de uh, amendamentele deja depuse. Asta este o cerință formală, procedurală. Adoptarea amendamentelor va avea loc pe 3 septembrie, așa cum a hotărât pe 3 iulie coordonatorii noștri. Adoptarea opiniei libe va avea loc la o dată ulterioară, pe 28 septembrie, bazat strict pe ce s-a adoptat strict pe ce s-a adoptat pe 3 septembrie ca amendamente. Toate amendamentele uh, adoptate pe lângă, pe lângă amendamentele deja uh, fixate și care nu au trecut pe 3 septembrie, înseamnă că sunt efectiv amendamente respinse, caduce. Asta va figura pe lista de vot de pe 28 septembrie. Iată ce vreau să vă spun. <clears throat> Așa că am încheiat, deci, acest prim punct de pe ordinea de zi. Următorul punct. Ah, suntem puțin uh, mai devreme, am ajuns la acest punct. E vorba de statul de drept uh, și așa mai departe. Doamna Invelt a venit totuși. Deci de ce nu? Haideți să începem deja cu acest subiect. Doamna Invelt se ocupă tot ce înseamnă drepturile omului, democrație, statul de drept și așa mai departe. În grupul de lucru special dedicat uh, în cadrul comisiei noastre, acest grup de lucru ne dă raportul în mod uh, frecvent, regulat. Tata, ultima dată s-au întâlnit pe 16 martie. Nu? Nu e adevărat? Spune domnul președinte. Așadar, nu. Nu, mai, la o altă dată, mai târziu decât 16 martie. Da, grupul acesta de monitorizare s-a întâlnit și pentru a discuta măsurile luate de statele membre, având în vedere pandemia de COVID-19 și în acest sens a avut loc o evaluare a acelor măsuri și a circumstanțelor excepționale legate de ele, Sofin Veld, președinta grupului de monitorizare, poate să ne prezinte munca sa și să facă corecțiile care se impun legate de date și de altele Sofii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că pot să vă prezint acest uh, raport și, într-adevăr, cum uh, e destul de devreme, în afară de Gondolin, n-a mai venit altcineva din grupul nostru deocamdată în sală și ce să facem? Domnul președinte, să facem o mică pauză? Propune domnul președinte de câteva minute, 50? Poate că da. Dacă nu voi cu supărare, 10 minute de pauză. Colegii sunt de acord? Bun, putem aștepta așadar 10 minute. 10 minute de pauză. I've been told that the other members are not here, but are connected. Mi s-a spus că alți membri nu sunt aici, dar sunt cei care sunt conectați online. Ar trebui să întrebăm și pe ei. Eu am încercat să respect orarul la fiecare punct de pe ordinea de zi, dar se întâmplă că am mers prea repede. Invelt, Sofie Invelt este aici ca și Gwendoline. Dar avem, uh, mi s-a spus, colegi uh, prezenți, prezenți online. Sunt conectați. Foarte bine, spune doamna Invel, dar văd că sunt colegi care n-au venit efectiv aici. Mie mi se pare că putem să continuăm dacă avem uh, totuși colegi conectați. Foarte bine, atunci nu mai facem pauză. Vă mulțumesc. Vreau, înainte de a face prezentarea raportului, aș dori să mulțumesc echipei Uh, mai ales lui Otavio, Angela, Selin, Cristian, Leonard din, uh, de pe lângă biroul meu, pentru că trebuie spus că în această situație absolut uh, complicată prin care trecem și cu capacități atât de reduse, au muncit din greu și în weekend și seara și este o minune ce au făcut. Sunt foarte recunoscătoare lor. Mulțumesc și colegilor, îl văd și pe Vladimir, care a venit și el, a muncit din greu. Uh, și a fost extrem de implicat și extrem de răbdător de-a lungul acestui proces, într-un ritm absolut nebunesc în care s-au desfășurat întâlnirile, pentru că în momentul în care a început criza corona, foarte repede am hotărât să ne întâlnim săptămânal pentru a monitoriza situația, pentru că, bineînțeles, asta continuăm să facem și acum monitorizăm um, Slovacia, Malta, probleme legate de pasapoartele uh, aurii, mai sunt și alte probleme. Ele nu au dispărut, dar pe de altă parte astăzi m-aș concentra pe impactul măsurilor COVID în ce privește statul de drept și libertățile fundamentale. Ca și președintea grupului de monitorizare, trebuie să vă fac acest raport odată la trei luni. De această dată am hotărât să facem un raport în scris și nu numai unul oral pentru a putea intra mai mult în uh, chestiuni de ordin politic. Aș începe cu două observații de caracter general. Munca la acest dosar a fost uh, validată de grupul nostru. Uh, este un document care emite de la noi, dar nu emană de la noi, dar nu înseamnă că toate grupurile se pot recunoaște aici ca și poziții. Și încă o dată, eh, a doua observație nu este un studiu de universitar complet. Doream să facem o trecere în revista situației, dar nu este ceva cu caracter exhaustiv și în fiecare zi apar noi măsuri sau sunt eh, anulate măsuri. Cu siguranță nu putem să spunem că suntem la zi tot timpul, Raportul se ocupă în principal de situația și situațiile care au uh, apărut. Practic, în aproape toate statele membre s-au acordat puteri excepționale executivului, guvernelor așadar. E o situație unică, practic, cum că zone întregi din Europeană sunt uh, direct afectate. Bineînțeles că există diferențe între statele membre și măsurile luate sunt, bineînțeles, diferite, chiar și dacă unele sunt foarte asemănătoare. Este clar că echilibrul puterilor a fost slăbit și drepturile fundamentale uh, au fost restricționate în această perioadă. Este foarte important, este esențial să avem de-a face cu măsuri necesare temporare și absolut proporționale. Și, dacă este cazul, să se poată analiza după criză sau cu ceva recul impactul acestor măsuri, pentru că nimeni nu știe, bineînțeles, imediat ce impact au anumite măsuri. Cu toate acestea, multă lume a observat că aceste măsuri le afectează viața de zi cu zi. Nu este vorba numai de dreptul de la sănătate și îngrijiri medicale, ci și dreptul la o viață de familie, libertatea de circulație. Libertatea de circulație, de mișcare, a fost uh, restricționată de o serie de interdicții de călătorie, apoi libertatea de adunare, deci de a nu se putea, ne-a putea demonstra sau manifesta pașnic. Sunt lucruri care au fost deci restricționate sau obstaculate am văzut asta și cu manifestațiile Black Lives Matter sau cu altele. Mulți oameni sunt afectați de sancțiuni care sunt impuse în cadrul uh, măsurilor de izolare. Avem un, uh, o anexă, un tabel care arată ce fel de e, uh, sancțiuni și de amenzi sunt aplicate de la o stat la altul Um, ele variază de la zeci de mii de euro până la um, niciun fel de amendă impusă sau sancțiune impusă. Apoi, bineînțeles, viața privată, nu are sens să intrăm în uh, detalii, e vorba de trasare, urmărire și așa mai departe. Dreptul la transparență a fost afectat, dezinformarea sau uh, incriminarea dez- dezinformării sunt iarăși trenduri deosebite, dreptul la azil, condițiile de primire ale azilanților, condițiile din închisori, funcționarea sistemului judiciar, funcționarea tribunalelor, accesul la justiție și dreptul la un proces echitabil, măsuri care afectează societățile noastre democratice și noi, ca membri ai Parlamentului, noi înșine am observat cum ne-a fost limitată activitatea, nu numai din pricina acestor măsuri și puteri excepționale ale guvernelor, ci și având în vedere anumite obstacole uh, practice, obiective, cum ar fi votul la distanță, unde n-au existat uh, niște reguli clare dinainte. Apoi, uh, prerogativele autorităților locale și regionale, legăturile și relațiile cu puterea centrală. Um, oamenii o să vină și o să spună, dar sunt măsuri naționale acestea. Și pe măsură ce monitorizăm, ne dăm seama totuși că există o puternică dimensiune europeană, atât uh, politică cât și juridică legală. Pe de o parte, legislația europeană este afectată, de pildă vorbim despre aplicarea cartei prin drepturile fundamentale, dar și legislația în materie de azil, de protecția datelor, uh, tot ce înseamnă Schengen. Multe acte legislative sunt astfel uh, afectate și toată lumea trebuie să respecte tratatele, inclusiv articolul 2, Cartea Fundamentale, Convenția Europeană privind drepturile omului și alte convenții obligatorii din dreptul internațional, inclusiv uh, acorduri uh, legate de drepturile civice, politice. S-au uh, petrecut multe dezbateri în ultimele 4-5 luni uh, în ce privește cooperarea pentru a ne asigura că oamenii au acces la medicină, deci la sănătate, la spitalizare, la uh, teste. Acum vorbim despre un efort comun pentru a combate consecințele economice negativele ale crizei și ale izolării și lockdown-ului. Toate astea însă nu trebuie să ne facă să uităm că drepturile fundamentale, statul de drept, democrația, nu sunt afectate pretutindeni la fel în Europeană. Ele trebuie să fie asigurate pentru toți cetățenii în toate statele membre, în mod egal. De asemenea, cred că cu o analiză profundă a situației poate să ne dea niște orientări pentru o strategie de ieșire din impas uh, coordonată și ordonată, dar și pentru alte măsuri, eventual în cadrul altor pandemii, eventual noi uh, izolări, dacă este să le evităm cu atât mai bine și în aceste condiții, să ne coordonăm mai bine, nu numai pe plan economic și sanitar, dar poate și când vine vorba de valorile noastre proprii. Măsurile naționale și măsurile de punere în aplicare, deci pe plan național, uh, sunt foarte diferite de la o țară la alta, bineînțeles, și, și din motive epidemiologice și practice, e adevărat, pentru că criza n-a fost la fel peste tot și focarele nu sunt la fel peste tot, dar această divergență poate să fie explicată și prin uh, chestiuni uh, sau aspecte externe și obiective, nu numai prin alegeri politice. Uh, I'm just giving you the... Așadar, nu am să intru în toate detaliile și nu am să vă dau o listă întreagă de ex exemple practice. Concluzia ar fi că avem un evantai foarte larg de actori, actori instituționali, ONG-uri, avocați, experți, reprezentanței guvernelor și așa mai departe. Am folosit de asemenea uh, o, o bibliografie foarte extinsă. În fiecare săptămână am primit din partea departamentului nostru de studii și cercetare uh, datele din uh, toate statele membre ale Uniunii Europene plus din uh, Regatul Unit. Aceste sinteze sunt o adevărată comoară pentru cine este interesat de toate aceste informații. Vă recomand așadar să citiți raportul pe care grupul l-a pregătit și de asemenea vă propun ca acest întreg exercițiu să fie finalizat cu o dezbatere în plenară, uh, cu întrebări și răspunsuri și eventual și cu o rezoluție cândva în septembrie sau în octombrie, pentru că atunci vom avea o dezbatere generală despre situația statului de drept și concluziile și recomandările din acest raport să ne folosească nu doar pentru a analiza retrospectiv uh, situația, ci și pentru a ne pregăti pentru viitor. Aceasta a fost introducerea mea. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumim pentru acest raport despre situația nu doar Uh, din anumite state membre menționate anterior în discuțiile noastre, ci din toate statele membre care, în mod normal, trebuie să respecte valorile consfințite de articolul 2 din Tratatul de la Lisabona și trebuie să respecte și Carta Drepturilor Fundamentale. S-a făcut uh, uh, o întoarcere la 360 de grade și se pare că parcă nu mai este cale de întoarcere Vă sugerez acum să dăm cuvântul celorlalți membri, reprezentanți ai grupurilor politice în acest grup de monitorizare și începem cu PP-ul. Doamna Roberta Mețola, dacă este conectată, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, dragi colegi. Îți mulțumesc, Sofie, pentru munca ta pe acest raport, care este o o sinteză a um, unor lungi săptămâni de muncă. Mă alătur ție mulțumim tuturor consilierilor și uh, staffului care ne-a ajutat să organizăm întâlniri, audieri, interviuri cu atât de mulți experți și reprezentanți de guverne și pentru a pregăti uh, raportul. Aș vrea să insist, așa cum am făcut și în timpul ședințelor noastre, asupra importanței acestui grup de monitorizare și uh, importanța mandatului care a fost încredințat acestui grup de monitorizare, tocmai ca să putem să monitorizăm evoluțiile din uh, Malta și uh, Slovacia și mai ales uh, um, după cele trei um, asasinate uh, și mă bucur că uh, Grupul nostru a putut să acorde multă atenție nu doar uh, acestor uh, uh, situații care au declanșat munca noastră, ci acum și asupra impactului crizei de COVID-19. Deci avem un mandat suficient de flexibil ca să putem să facem față noilor provocări de îndată ce acestea apar. Bineînțeles că nu vrem nici să ne depășim mandatul, nu vrem să știrbim uh, um, suveranitatea statelor membre sau să discutăm despre aspecte care țin uh, exclusiv de competența statelor membre. Știm că s-ar putea ca unii să aibă rezerve în ce privește conținutul acestui raport, dar repet că este doar o bază de orientare pentru munca noastră viitoare. Îți mulțumesc, Sofie, pentru acest uh, raport extraordinar, pentru munca excelentă și abia aștept să continui să particip la activitățile acestui grup de monitorizare. Mulțumesc! Acum, dacă colega din partea SCD este conectată, Silvia Spurec, sunteți conectată? Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în poloneză. Mă bucur că acest grup de monitorizare a fost creat și principala sa misiune era să supravegheze încălcările drepturilor omului și a statului de drept și a democrației în statele membre. Primul subiect care ne-a preocupat a fost uh, corupția la nivelul cel mai înalt, așa cum s-a întâmplat în Malta, când uh, știm că o ziaristă din Malta și apoi domnul Cușnec și Mania Slicova în Slovacia au uh, um, avut de suferit. Situația democrației în mai multe state este îngrijorătoare, mai, inclusiv în țara mea, în Polonia. În ultimii cinci ani, uh, guvernul la putere a uh, um, demolat puterile um, Curții Supreme, a adus atingere bune funcționării a tribunalelor care acum nu mai sunt independente și a atacat comunitatea um, LGBT. Trebuie să spun cu mare nemulțumire că trebuie să facem față multor probleme în Polonia. Eu sper însă că situația din, uh, acest, uh, de, din Polonia nu va fi uh, mereu discutată la acest grup de monitorizare. Dar totuși, atunci când președintele îndepărtează Polonia de valorile democrației, trebuie să fim vigilenți și trebuie să fim uh, alături de cetățenii polonezi care protestează împotriva încălcării democrației și a drepturilor omului în Polonia. La fel să se întâmple însă și cu toate celelalte state membre, pentru că chiar și guvernele care au fost alese în mod democratic sau președinții aleși în mod democratic nu au niciun drept să uh, încalce drepturile omului. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru spiritul constructiv de um, cooperare. Îi mulțumesc deopște doamnei uh, Sofie Intveld, care este președinta grupului nostru de monitorizare. Vă mulțumesc pentru că sunteți atât de hotărâtă, că ați respectat regulile și că ați scris acest raport. Mulțumim, Silvi. Din câte înțeleg, colegii care în acest grup de monitorizare reprezintă grupurile Renew și ID, Ana Donas și Nicolas Vest, nu sunt prezenți sau nu sunt conectați. Deci vă sugerez să trecem direct la grupul verzilor și să dăm cuvântul lui Gwendolyn de Schofield. Întâi de toate s-a spus deja, dar aș vrea și eu să uh, mulțumesc de suflet echipei, echipei care în mod normal trebuia să muncească în ritm lunar și apoi au ajuns la un ritm săptămânal și odată cu izbunirea crizei ne-am dat seama că aceste întâlniri săptămânale erau importante, necesare, era greu și pentru noi să fim disponibili în fiecare săptămână, dar aceste întâlniri săptămânale erau indispensabile având în vedere tot ceea ce s-a întâmplat în timpul crizei uh, în majoritatea statelor membre. Calitatea muncii acestui grup de monitorizare nu poate fi pusă sub semnul întrebării. E un grup la care eu uh, nu vorbesc mult, dar ascult cu urechea ciulită pentru că am învățat foarte multe. Am văzut de asemenea uh, contribuțiile agențiilor cât sunt de importante, de asemenea și a multor parteneri care vin să ne explice în detaliu ce se întâmplă pe mai multe subiecte. S-a spus deja, în timpul crizei absolut peste tot au existat motive de îngrijorare Uh, violențele împotriva femeilor, violențele în sânul familiei, chestiunea migranților, a căror situație era groaznică și, în general, toți cei care se aflau într-o situație precară, care deja aveau de suferit discriminări, uh, cei aflați în închisoare, care au trebuit să facă față unor condiții și mai groaznice decât înainte. Criza a accelerat uh, nedreptățile deja existente și a mărit numărul victimelor uh, în rândul anumitor categorii foarte vulnerabile, ca de exemplu în rândul romilor, care au, mm, cărora le-a fost foarte greu să suporte această criză. Din punct de vedere instituțional și funcțional, Sofie Velte a spus acest lucru peste tot democrația la un moment dat nu a mai funcționat atât de bine, statele membre au trebuit să găsească un alt modus operandi, a trebuit să acceptăm să închidem ochii asupra îngrădirii libertăților, libertatea de mișcare, dar și altor libertăți. Și am văzut că guvernele, atunci când au putut să îngrădească anumite libertăți, este foarte greu să cedeze și să revină la situația dinainte. Încă o dată, Chiar dacă peste tot am văzut că situația a fost fragilă, e adevărat că pe anumite subiecte și în anumite state uh, au existat mai multe dificultăți decât în altele. Și era foarte important să spunem că uh, merita să intrăm în detalii și verzii sunt bucuroși că în acest raport s-a vorbit despre chestiunile de uh, Um, egalitate de gen și despre atacurile împotriva comunității LGBTI și mai ales în Polonia nu e normal să tratăm totul la nivelul general uh, fără să dăm exemple um, concrete. Da, este și un raport politic. Noi, verzi, suntem mulțumiți că acest raport uh, există, dacă în toamnă s-ar putea organiza o dezbatere în plenar ar fi foarte bine și, uh, pe de altă parte, credem că ar trebui că acest grup ar trebui să aibă mai multe mijloace, mai multe resurse ca să poată să funcționeze, pentru că credem că deseori în Uniunea Europeană nu suntem la înălțime ceea ce privește democrația și drepturile fundamentale și am încercat să spunem acest lucru și doamnei Merkel atunci când a prezentat programul președinției germane. Mulțumesc! Vă sugerez acum să trecem la reprezentantul GUE, Malin Björk, colegul nostru, colega noastră, dacă este conectată. Da. Bună ziua! De asemenea, doresc să mă alătur celor care au mulțumit uh, președintei Sofie Invelt și colegilor din staff care ne-au dat o mână de ajutor a devenit clar pentru noi toți că trebuie să avem un mandat mai extins atunci când uh, a izbucnit uh, um, epidemia de COVID-19. S-a menționat deja că noi am analizat situația din toate statele și ne-am dat seama că uh, aceste state au reacționat diferit, au avut măsuri distincte pe perioade diferite și aceste diferențe sunt uh, per se un indicator că trebuie să fim vigilenți și să vedem exact cum se aplică aceste politici. Cred că Parlamentul are un rol uh, aparte de jucat uh, și de acum înainte. Am constatat că noi suntem instituția care a dat dovadă de fermitate și de hotărâre și s-a consacrat respectării democrației, drepturilor omului și a statului de drept nu putem să uh, decât să luăm foarte în serios acest rol care ne revine, ceea ce presupune continuarea muncii acestui grup. Cum a spus și președinta, trebuie să ne gândim la strategiile de ieșire din criză. Este foarte greu, așa cum au spus și colegii vers, că pentru anumite state membre, că atunci, după ce au um, adoptat măsuri extraordinare și și-au um, conferit putere excepționale, să renunțe la ele. Și a fost bine să uh, dăm exemple concrete, să menționăm situații mai grave și, de asemenea, uh, uh, situațiile specifice din țări precum Polonia sau Ungaria, unde au existat măsuri mai deosebite. Aș vrea să menționez anumite lucruri care au fost evidențiate în raport și la care noi ținem foarte mult. Libertatea de exprimare, libertatea mass media, Uneori, atunci când încerci să controlezi informațiile care circulă, în unele țări ajungi să pedepsești penal ceea ce s-a numit uh, dezinformarea sau răspândirea de vești false, ceea ce de fapt aduce atingere libertății presei și libertății de exprimare, deci trebuie să fim foarte vigilenți în această privință. De asemenea, Vreau să mai vorbesc despre violența împotriva femeilor și atacurile împotriva um, uh, drepturilor comunității LGBT și discriminarea extremă uh, anumite um, discursuri care încete la ură, de exemplu, împotriva comunităților rome. Nu putem să uh, ne prefacem că nu știm ce se întâmplă din cauza că există epidemie. Trebuie, din potrivă, ca în situații extreme să apărăm uh, cu și mai mare uh, fermitate drepturile fundamentale. Sper să continuăm această muncă și să avem o dezbatere cu plenul Parlamentului și să ne asigurăm că continuăm monitorizarea ca să ajungem la cel mai ridicat, dar cel mai ridicat standard pentru a proteja democrația, dreptul omului și statul de drept. Mulțumim colegei Malik Bjork așteptând uh, ca reprezentanții Renew și ID să ne dea uh, un uh, semn de viață, sugerez să dau cuvântul celorlalți membri din grupul de monitorizare care deja sunt conectați din partea grupului PPE, domnul Persic. Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt și eu aș vrea să-ți puțin sau de un zgomot. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mă alătur celor care au mulțumit tuturor celor care au contribuit, să-i mulțumesc și eu lui Sofi pentru raport și pentru felul cum a condus grupul. Am avut câteva săptămâni intense de lucru în această situație COVID-19 și uh, pe lângă cele spuse aș mai reliefa câteva lucruri. Inițial, cred că e important să nu uităm, grupul a fost înființat drept urmare sau ca reacție la asasinatul uh, doamnei uh, Carua Galiția și a jurnalistului slovac și pentru a ne ocupa de problema calității justiției și a libertății de exprimare în media în Malta și Slovacia. Cred că ceea ce am văzut uh, în ultimele luni, drept urmare a situației COVID, e că libertatea presei și uh, amenințarea dezinformării sunt lucruri de care trebuie să ne ocupăm pentru întreaga Uniune. Iată deci un lucru pe care vreau să-l subliniez, pe care vreau să insist în munca noastră și pe viitor. Apoi, ne-am uitat la statele membre ale Uniunii Europene și am discutat cu diversi interlocutori despre situația COVID-19 și impactul ei asupra democrației. Am vorbit și de situația din Balcanii uh, de vest și bineînțeles că, deși situația a fost și este încă grea în Uniunea Europeană, în statele membre, avem cumva probleme încă și mai mari în vecinătate. Și aceasta a fost și, și o parte importantă a muncii noastre și n-ar trebui să uităm despre cum trebuie să discutăm cu țările din vecinătate despre aspectele legate de statul de drept. Iată două observații și poate și o chestiune de ordin practic. Pe măsură ce revenim la o funcționare mai normală în toamnă, important e să nu uităm care este mandatul grupului și să găsim modalități de a ne continua activitatea și misiunile externe. Știu că decizia este una mai cuprinzătoare și trebuie luată de Parlament, dar e important, pe măsură ce putem veni la Bruxelles, să putem călători și către uh, țările unde avem de monitorizat situația, Slovacia și Malta, bineînțeles, în viitor. Așadar, aș vrea să spun aici că deplasările și misiunile sunt parte importantă a activității noastre și sperăm să le putem relua cât se poate de curând în condiții de siguranță în această toamnă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vințic! Mulțumesc și uh, uh doamna Cateria Bailai uh, e conectată de asemenea. O să o ascultăm. Catalina Barley. Catarina? Da. Bună ziua, mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni. Bineînțeles, mulțumesc în primul rând lui Sofie și celorlalți membri ai uh, grupului de monitorizare. Cred că e vorba de un grup de lucru unde se muncește intens. Ne întâlnim uh, săptămânal, așa cum s-a arătat, și cred că e chiar nevoie de acest lucru pentru că Parlamentul a luat decizia înțeleaptă de a extinde mandatul acestui grup de monitorizare pentru ca el să poată ține seama de statul de drept, drepturile fundamentale, democrație în toate statele membre, deja înainte de coronavirus. Știm că aceste valori sunt amenințate serios și pe durata crizei coronavirus acest lucru a devenit și mai evident. Am văzut mai clar unde sunt probleme în statele membre. Așadar, activitatea acestui grup de monitorizare este încă necesară și, cum spunea Sofie, e important acum, dar și pentru viitor, pentru că vor fi consecințe uh, ale reacțiilor la criză. Nu vreau să mai vorbesc foarte mult pentru că s-au spus multe lucruri deja, însă despre raport în sine aș spune că e adevărat că este vorba de un raport al președintei, pentru că nu am avut timpul, a spune, să ne punem de acord în legătură cu conținutul final al raportului. Acum, el uh, oferă foarte multe informații și critica mea era că pe alocuri e un pic uh, eclectic. Veneau informații dintr-o țară sau alta și cred că ar trebui să lucrăm mai mult la sistematiza un pic informațiile pentru a arăta unde sunt problemele cele mai mari. Cred că încă mai trebuie făcut acest lucru. Dar cred că se poate, dacă vrem, și vreau să-i mulțumesc încă o dată lui Sofie și consilierilor pentru munca excelentă și pentru că a condus acest grup cu activitate dificilă. Discutăm cu mulți oameni, dar uh, e și foarte interesant și merită. Mulțumesc! Mulțumesc, Catalina! Nu sunt uh, semnale din partea celorlalți raportori, deci vă dăm din nou cuvântul <clears throat> în calitate de președinte a grupului de monitorizare. Sofie, poți reacționa. Nu am multe de adăugat, nu știu dacă și CR vrea să intervină, cred că ați sărit peste ei. Uh, oricum, în concluzie, vreau să mulțumesc membrilor pentru contribuție. Catarina are dreptate, într-adevăr, acest raport nu este definitiv sau uh, exhaustiv, dar dacă am fi vrut acest lucru, am fi avut uh, nevoie de o capacitate mai mare. Cred că e suficient însă să atragem atenția prin concluzii politice și cred că ar trebui să avem o întrebare orală cu dezbatere și o rezoluție în septembrie sau în octombrie pentru a încheia acest proces. Sunt destul de sigură că până atunci probabil încă ne vom uh, lupta cu o parte dintre măsurile ce țin de COVID, așa că vom rămâne în continuare foarte pertinenți și aș vrea să atrag atenția asupra faptului că la un moment dat totuși trebuie retrase aceste măsuri și Vladimir are dreptate, monitorizarea Maltei, Slovaciei și altor țări continuă. Sperăm să putem merge în Slovacia la începutul lui noiembrie, în săptămâna turcoaz, dacă nu sunt restricții în momentul acela. De asemenea, ieri am avut un schimb și cu uh, premierul maltez, și cu cel uh, slovac acum două săptămâni și cu ceva miniștri, așa că munca noastră continuă, la fel și în legătură cu vizele aurii uh, și spațiul tot mai mic lăsat uh, societății civile, dar oricum noi continuăm și sperăm să revenim la un ritm mai rezonabil care să nu îi epuizeze așa de tare pe membrii. Mulțumesc! Mulțumesc, Sofie! Mulțumesc pentru activitate, pentru muncă și uh, pentru uh, uh, ce s-a făcut și în legătură cu Polonia și articolul 7 pe care votăm astăzi. Iată, deci, sunt multe probleme menționate la, în cadrul acestei discuții și suntem cu toții vizați de aplicabilitatea articolului 2. E vorba mai mult de competențe ale Uniunii, pentru că e vorba de valori și principii absolut esențiale pentru Uniunea Europeană, pentru ca ea să merite respect și să se respecte, în primul rând. Dar anticip, astăzi mai târziu o să votăm și, de fapt, înainte de aceasta, trebuie să justificăm, să argumentăm încă un punct de pe ordinea de zi prevăzut pentru 10 eh, și jumătate. Deci avem un avans prea mare de data aceasta, așa că vom face o pauză de 15 minute, așa că încât membrii care sunt programați pentru acel punct de pe ordinea de zi referitor la o nouă strategie pentru relațiile UE-Africa ce țin eh, de competențele Comisiei Libe să poată fi discutat în prezența acelor membri. Deci să nu uitați, la 10.45 începe votul. Cei care sunteți prezenți în sală și cei care sunteți conectați nu uitați, vă rog, la 10.45 votăm. Avem patru dosare, dacă nu mă înșel, chiar cinci, pe care trebuie să votăm. Așadar, e vorba de uh, o sesiune de vot importantă pentru uh, noi, așa că propun să verificăm deja vorul, având în vedere că avem uh, persoanele în sală și pe cei conectați, deci să verificăm astfel încât să putem vota apoi. Este nevoie de cel puțin 17 membri libe. Acesta e vorumul ca să putem vota. Putem verifica acum dacă avem quorum. those who are... Cei care sunt conectați sunt rugați să vă semnalați prezența ca să vă putem uh, număra pentru quorum. Serviciile tehnice verifică. Încă nu avem quorum. Who? The, who? The, the, ones, the ones who are connected. Raise hands. But you mean pressing a button, of course. And so those who are connected... Membrii care sunt conectați, vă rog să apăsați butonul de ridicat mâna. The bottom of raising hand. Există un buton uh, care spune ridică mâna pe care îl aveți pe ecranele dumneavoastră. Pe acela trebuie să apăsați. Bun, avem vorum, așa că vom vota. Vă amintesc, avem 5 dosare care vor fi votate și vom începe cu stabilirea unui risc uh, grav de încălcare a principiilor statului de drept, unde sunt eu raportor, egalitatea de gen, raportor coleg Gul Evin Enser, servi, actul pentru serviciile digitale, piața internă, raportor Paul Tang, inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual, Andrei Covaric și obligațiile Comisiei în ceea ce privește reciprocitatea vizelor. Raportor, iarăși eu. Iată deci dosarele, cele cinci, care vor fi votate la 10.45. Dar uh, acum începem pauza de 15 minute și reluăm la 10 și jumătate. Mulțumesc! Now it's about time to, to keep on with our agenda and substantiate. A venit uh, momentul să reluăm uh, discuțiile și să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi din această dimineață, voturile. Avem acum punctul referitor la noua strategie UE Africa parteneriate pentru dezvoltare inclusivă și durabilă. Ca raportor aici, pentru aviz, avem pe colegul uh, Rimu. Anu. Nadine Morano, mă scuzați, care reprezintă PPE și va prezenta raportul spre discuții și după discuțiile cu uh, raportorii din umbră ar trebui să stabilim și termenul uh, pentru amendamente, Nadine Morano, sunteți alături de noi, conectată, vă rog. Nope. Nadine Morano, El est là? Doamna Morano e conectată? trebuie să apăsați pe butonul Vorbiți, Speak. Il n'y a pas d'image. Ok, ok, ok. Alors, ça va être la voix de Madame Morano à présenter les... Vom avea doar vocea doamnei Morano, care ne va prezenta proiectul de aviz. Vă ascultăm. No? et les connecter mais avec des problèmes. Se pare că sunt probleme, deși e conectată. E? Eh? Le telefon nu în plus. On n'a pas le telefon. Alors <laughs> alors, alors, alors on va arranger son de telefon, on va écouter les shadows, je crois. Cred că mai bine dăm cuvântul raportorilor din umbră. Nu auzim pe doamna Morano, dar îi ascultăm pe raportorii din umbră. Și începem cu SND, domnul Bartolo. Si, grazie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturora. Am citit un pic uh, sau am trecut prin propunerile făcute de doamna raportor, pe care le împărtășesc în parte doar. S-a spus deja aici domnul Bartolo se întrerupe, că Africa și Europa au destine împletite. E vorba, bineînțeles, acum de provocări comune care pot fi, bineînțeles, rezolvate numai prin soluții comune. Așadar, nu mai ne bazăm pe abordarea de tip donator, ci ne construim un parteneriat bazat pe încredere. Uh, politică și așa mai departe. Mulțumesc, doamne raportor, pentru uh, textul său, însă trebuie spus că mi se pare că avem un uh, document dezechilibrat și deloc în spiritul noi strategii. De pildă, fenomenul migratoriu, o provocare atât de complexă încât este mult prea puțin să te gândești numai la relocări sau la fluxuri migratorii. Bineînțeles că uh, avem de face cu un proces complex și deseori se uită uh, aspectul pozitiv al migrației. Eu lucrez pe o serie de amendamente care să reechilibreze această abordare și care trebuie să fie una multilaterală care să țină cont de toate cauzele care determină oamenii să circule, să migreze bineînțeles că avem interesele Europei și cetățenilor în minte. Acest continent al nostru nu va mai nu fi niciodată sigur dacă nu avem și prosperitate pentru noi și pentru ceilalți. Asta trebuie să se găsească în centrul strategiei și uh, exact uh, asta îmi doresc cu acest text. Mulțumesc foarte mult, domnule Bartolo. Keep waiting for... Și câtă vreme așteptăm să o putem auzi pe doamna Morano. Dăm cuvântul domnului raportor din umbră de la Riniu, domnul Șastel. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să salut uh, inițiativa Comisiei de Vede și uh, munca doamnei Cristula Savulupulu uh, pentru această strategie UE Africa și chiar dacă nu, i s-a, nu a putut să intervină încă doamna Morano, vreau să-i mulțumesc și ei pentru acest uh, text care mi se pare util și foarte important. Din punctul meu de vedere, mai întâi de toate e esențial să subliniem uh, ideea de parteneriat între Uniunea Europeană și Africa. Două entități egale care trebuie să fie cu adevărat parteneri credibili și le loiali. Acest parteneriat trebuie să însemne de altfel o consolidare a legăturilor noastre cu Uniunea Africană. Sunt sigur de acest lucru. Avem nevoie de acest parteneriat pentru a finaliza diferite șantiere importante, combaterea corupției, libertatea de exprimare, dezvoltarea sectorului privat, egalitatea de șanse pentru toți, digitalizarea. Sunt multe șantiere pe care trebuie să le Uh, gestionăm împreună, în bună înțelegere. Dar această cooperare, știu că e un subiect complicat, trebuie să însemne și o gestiune migratorie mai eficace. E adevărat, pe de o parte ne ocupăm de securitatea frontierelor, de o bună politică de returnare și cu acorduri de readmisie, dar și implementarea unei migrații circulare încadrate care să permită ca în mod legal să se migreze în scopuri profesionale pentru o serie întreagă de lucrători, calificați sau nu, care vin din Africa. Europa va permite astfel și un schimb de cunoaștere, de cunoștințe uh, profesionale și va putea să uh, combată uh, fuga creierelor. Iată, deci, vom crea condiții pentru prosperitate, creștere, atât pentru țările de origine, cât și pentru cele gazdă. Iată ce voiam să spun acum, înainte de a introduce niște amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Șastel. Și acum, din partea verzilor, doamna Stric. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc doamnei Morano pentru munca sa. Vă rugăm să inversați camera ca să vă putem pe, vedea pe dumneavoastră și nu grădina dumneavoastră. Mulțumim! Mrs. Strick? Doamna Strick? Mrs. Strick? Are you seeing me now? No. Acum mă vedeți? Nu, nu încă. Tot apăs să se inverseze. Mă vedeți? Nu, dar e în regulă. And we'll see your garden. It wouldn't be a problem. We'll see your garden. Shouldn't be a problem. It's refreshing. <laughs> Okay. <laughs> Sorry to someone. Îmi cer scuze pentru această problemă. Vreau să mulțumesc doamnei Moranu pentru munca sa și vom pregăti și noi o serie de amendamente.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 Raportorul din umbră GUE, doamna Rego. Muchas gracias. Vă mulțumesc. Grupul nostru consideră că avem o ocazie de a stabili o linie de acțiune și noi relații politice cu Africa care să țină cont de un tratament între par și recunoașterea uh, egalității dintre noi. Ne dorim să menținem o strategie care în trecut, uh, din păcate, a creat multă durere și a creat uh, um, o relație asimetrică. Aș vrea să menționez câteva aspecte Uh, faptul că se vorbește despre relațiile um, istorice cu Africa um, în continuare, uh, relații care erau consfințite de acorduri comerciale, dar care nu erau doar comerciale, mai ales între fostele puteri colonizatoare și uh, fostele colonii. Noi ne dorim o nouă viziune, o nouă strategie. Să nu uităm că aceste Uh, relații presupuneau și un control destul de represiv al fluxurilor migratorie. Vorbim despre o politică a unei Europe care este o fortăreață și tot ceea ce ne, de, ne pasă doar de apărarea frontierelor, parcă în aceste noi relații strategice cu Africa. În ceea ce privește lupta împotriva corupției, este important să menționăm că deseori Uh, felul în care se acordă ajutor în uh, țările din Africa încurajează această corupție, deci nu putem să continuăm cu aceleași rețete. Suntem convinși că trebuie să garantăm o creștere economică sustenabilă în Africa, pentru că uh, cetățenii care ajung în frontierele, la frontierele noastre vin din țări în care, din cauza sărăciei, nu au cum să își realizeze um, viața. Și avem aceste cazuri numeroase de minori neînsoțiți. Pentru această categorie ar trebui să existe căi de acces sigure cu ajutorul uh, organizațiilor umanitare și um, acest lucru um, vizează nu doar frontierele um, externe ale Uniunii Europene, ci și frontierele din țări partenere precum uh, um, regiunea Balcanilor Occidentale, unde um, Fluxurile sunt destul de mari. E adevărat că este doar un aviz al comisiei noastre, dar vrem să fie un aviz în care să se arate că protejarea drepturilor omului este indispensabilă și în plus ni se pare fundamental ca Europa să-și ceară scuze și să existe un întreg uh, proces de um, plată de compensații. Am încheiat runda intervențiilor raportorilor din umbră și mă întreb dacă în sfârșit o putem auzi și pe doamna Moranu. Nu e conectată. Încearcă acum. Nici la telefon nu se poate? La conexion. Avec le telefon. Se pare că avem o conexiune telefonică. O vom auzi pe doamna nu. Are, bineînțeles, dreptul să se exprime, să-și prezinte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 Ne pare rău, doamna Morano, dar conexiunea telefonică cu un telefon ținut aproape de microfon uh, produce un zgomot imposibil de suportat. Nu vă putem auzi, ne pare rău. Aceasta este o consecință acestei situații uh, foarte neplăcute, nefericite chiar și îmi pare rău, dar oricum Vom încheia discuția la acest punct. Apparemment, il y aurait... Se pare că ar exista un alt membru al Comisiei Libe care dorește să intervină. Am înțeles bine? Grup. On va écouter alors. O ascultăm în acest caz uh, pe doamna Viseler de la PPE. Sunteți conectată, doamna Viseler? Bună ziua! Désolé. Euh, euh, madame Morin. Stupefiant, vraiment. e uluitor, spune domnul președinte. Am încercat tot ce se poate, dar n-am reușit. Îmi pare rău, doamna Wieseler. Nu, merge. Îmi pare rău. Am încercat cât am putut să vă ascultăm, dar se pare nu se poate. Îmi pare rău, Isabel. O să notăm în orice caz, puteți să ne scrieți, ne trimiteți prin e-mail uh, opinia dumneavoastră și vă mulțumesc. Și acum să nu uităm să precizăm, 16 iulie, ora 17.45 este termenul pentru depunerea amendamentelor. <clears throat> Suntem în întârziere, de, nu știu de ce s-a spus 17.45, dar asta e. Și reamintesc că acum avem 5 voturi de efectuat. Mai întâi trebuie să vă spun că SND va avea un nou membru, domnul Misker, care îl înlocuiește, o înlocuiește pe doamna Calilan pentru votul de astăzi și pentru joi, de asemenea, domnul Misker va reprezenta grupul SND. În rest, permiteți-mi să vă spun că acum începem o ședință de vot pentru 5 dosare. Vot electronic la distanță, mai întâi în legătură cu stabilirea unui risc serios, clar, de încălcare gravă a statului de drept de către Republica Polonia. Sunt raportor pe acest uh, raport. Apoi, strategia de gen a Uniunii Europene, egalitatea de gen, raportor Evin Incir, serviciile digitale, piața internă, raportor Paul Tang, ar, inteligența artificială în educație, cultură și uh, domeniul audiovizual, raportor Andrei Covarici, și obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor, iarăși eu sunt raportor. Așadar, cinci dosare pe care trebuie să votăm și începem acum. Dacă spun acest lucru, ar trebui să anunț de asemenea că pentru încheierea acestei reuniuni și trecerea la vot, că următoarea reuniune va fi pe 17 iulie 17, adică aceasta e reuniunea următoare, începe la ora 9, se termină la 11. De la 9 la 11. Joi, adică joia aceasta regulă. Mulțumesc tuturor și o zi bună tuturor. Vă mulțumesc pentru prezență. La revedere!